spun că acum uh, voi, uh, uh, va trebui să iau un avion către Turcia, deci colegul meu, comisarul Füle, va continua să reprezinte aici comisia. Vă rog. Stimate colegi, stimați colegi, pe ordinea noastră de zi urmează raportul doamnei Gomes privind acordul cadru între Uniunea Europeană și Libia. Timp de patru minute are cuvântul mai întâi doamna Gomes, raportor. A tem uma posição estratégica no que respeita a... Mulțumesc. Um, Libia este o țară strategică în ce privește fluxul de migrație spre Europa, potențialul de energii regenerabile și, și din alte privințe. Um, de aceea uh, este importantă și situația respecti, eh, referitoare la eh, drepturile omului, la libertățile civile și de aceea susținem reglementarea relațiilor noastre printr-un acord cadru cu Libia. Nu avem voie să ignorăm faptul că în Libia avem de-a face cu o dictatură, că există foarte multe încălcări ale drepturilor omului, că există atacuri teroriste și imixtiune în afacerile interne ale unor state din regiune. De aceea cred că uh, acordul uh, cadru poate să fie uh, susținut de Parlament doar în anumite condiții. O premisă sine qua non este ca comisariatul, în altul comisariat pentru refugiați al ONU să poată fi reactivat în Libia. Deci, fără UNHCR nu există acord cadru. Trebuie să fie foarte clar că uh, Uh, această, uh, convențiile Națiunilor Unite din domeniu trebuie ratificate de Libia. De asemenea, în ce privește readmisia, și readmisia trebuie să fie un element conținut în uh, acordul cadru cu Libia. În același timp, persoanele refugiate care, sau azilanții care beneficiază de protecție internațională specială trebuie să fie ocrotiți. De exemplu, este vorba și de cazul uh, celor 400 de cetățeni din Eritrea care au fost expuldați anul trecut din Libia. Nu putem să uh, tolerăm astfel de situație, trebuie să rezolvăm și problema socială a migranților, pentru că un sfert din populația țării este uh, în continuă mișcare migrație. Uniunea Europeană trebuie să elaboreze programe și împotriva, pentru combaterea traficului de ființe umane, traficului de femei și copii în special. Organizația Mondială pentru Migrație și alte organizații care susțin drepturile migranților trebuie să fie cooptată în ce privește asistența persoanelor care sunt reținute în timpul migrației, care sunt în detenție eventual. În, acea, în afară de acestea, uh, Libia trebuie să se decidă să abolească uh, pertapsa capitală și uh, trebuie să numească, să dezvăluie identitatea persoanelor care au, uh, deținute care au fost executate. Trebuie să existe acces la curțile penale de acolo și avem nevoie la, eh, de acces la structurile juridice ale țării. Trebuie să existe o liberă circulație a informației și trebuie să ne asigurăm că mass media sunt independente acolo, că există o bună reprezentare a patronatului, a angajatorilor și așa mai departe. Cred că uh, situația din Tunisia va avea cu siguranță un efect asupra uh, situației regimului Gaddafi, care nu se poate sustrage mișcărilor publice. În același timp, extinderea, reactivarea și extinderea mandatului UNHCR este necesară. Știu că negocierile Comisiei cu Libia sunt foarte avansate în domeniul comerțului și energiei, dar credem că ar fi de mare avantaj să avem o delegație permanentă instaurată la Tripoli pentru a avea informații și din alte sfere și pentru a putea monitoriza mai bine situația de acolo. Domnule comisar, vă rog să ne oferiți uh, cifre exacte din uh, liniile bugetare care sunt uh, alocate cooperării cu Libia. În încheiere aș vrea să spun că acum cât puțin timp Parlamentul a avut posibilitatea să consulte mandatul de negociere al Comisiei dar vă spun încă o dată, nu este posibil și nu este admisibil ca, eh, eh, ca Parlamentul să fie neglijat în aceste negocieri atât de mult și vă mulțumesc încă de pe acum pentru susținerea acestui raport pe o temă atât de dificilă. Acum, în numele Comisiei, domnul comisar Fule. Uh, uh, Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc pentru această ocazie de a face o informare a Parlamentului privind stadiul negocierilor în tratatul, în acordul cadru Uniunea Europeană-Libia. Uh, Parlamentul European și Comisia lucrează deja îndeaproape în acest domeniu. Avem un interes direct de a uh, dezvolta relațiile cu Libia în acest context. Aș dori, aș dori să uh, felicit delegația pentru relațiile cu Maghreb, mai ales pentru ajungerea la acest acord în cadrul uh, călătoriei, în cadrul deplasării la Tripoli care întărește cooperarea cu Parlamentul din Libia. Sunt uh, hotărât uh, ca această cooperare între instituțiile noastre să continue și îmi face plăcere să fiu în fața Parlamentului în mod regulat pentru a-l informa um, asupra mm, progresului relațiilor cu Libia după fiecare sesiune de negociere. Permiteți-mi să vă dau câteva informații legate de cele mai recente evenimente. Am uh, finalizat uh, runda de negociere de la Tripoli în noiembrie. Următoarea rundă este programată în 24-26 ianuarie la Bruxelles. Uh, de la lansarea acum doi ani a acestor negocieri am făcut multe progrese. Am ajuns la un acord provizoriu asupra preambulului și asupra uh, șase din zece titluri ale acordului. Mai precis, am ajuns la un acord provizoriu legat de titlul care privește dialogul politic și care conține referințe importante la respectarea drepturilor omului, la combaterea armelor de distrugere în masă, combaterea terorismului, etc. Pot să vă spun că Libia a acceptat să um, stabilească un dialog permanent pe drepturile omului și libertățile fundamentale, un obiectiv cheie pentru noi. De asemenea, trebuie să vă spun că suntem foarte mulțumiți de rezultatele la care am ajuns cu acest titlu. Probabil că știți că au mai rămas și niște probleme restante, mai ales problema energiei și a comerțului. Știu că acestea știu că energia este un element fundamental pentru PIB-ul și pentru economia Libiei. De aceea, această țară este foarte prudentă în acest domeniu, lucru care este de înțeles. În ceea ce privește ă, comerțul, Libia are o experiență destul de redusă în negocierea acordurilor complexe comerciale de aceea lucrurile avansează mai puțin în acest domeniu. Experții se întâlnesc în mod regulat și încearcă să se asigure că vom ajunge la un acord și pe aceste două teme cât mai repede posibil. Dar sigur că există și probleme politice. Una dintre uh, ele este, este statutul eh, imigranților. Și, de asemenea, o altă problemă este legată de, um, de impunitate. O altă problemă se leagă, de asemenea, de statutul um, reprezentanților țărilor terțe. Și în momentul în care se va ajunge la un rezultat și pe această parte a negocierilor, uh, voi informa statele membre. În ceea ce privește imigrația, așadar, trebuie să vă asigur că dorim să uh, garantăm că Libia își respectă angajamentele și, uh, și respectă principiul nerefulării. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că Um, uh, Libia ratifică cât mai repede Convenția 951 de la Geneva și protocolul 967. Libia Deși Libia a, ne-a indicat că nu intenționează pentru moment să adere la aceste convenții. Negocierile continuă de asemenea între Libia și uh, înaltul comisariat pentru uh, uh, refugiați al Națiunilor Unite uh, Trebuie să ne asigurăm că acesta, această instituție își poate pune în aplicare mandatul într-un mod cât mai complet și cât mai uh, sigur. În octombrie am ajuns la un acord în ceea ce privește cooperarea cu Libia pe toate problemele legate de imigrație și migrație, inclusiv cele legate de protecția internațională, îmbunătățirea condițiilor migranților în Libia, gestionarea migrației și a controlului la frontieră. Iată un progres pozitiv pentru că trebuie să lucrăm împreună cu Libia pentru a răspunde tuturor provocărilor cu care se confruntă această țară în ceea ce privește migrația. În cele din urmă, permiteți-mi să închei vorbind despre uh, directivele de negociere. Uh, instituția dumneavoastră a cerut acces la aceste linii de negociere conformitate cu articolul 18 din Tratatul Lisabona. După cum știți, directivele de negociere sunt un document clasificat al Consiliului, de aceea Consiliul trebuie să um, analizeze solicitarea dumneavoastră în mod orizontal. Trebuie să vă spun cu plăcere că această dezbatere s-a încheiat și așa cum probabil știți, Consiliul a acordat um, acces la mandatul de negociere în ceea ce privește acordul cadru cu Libia pentru uh, Parlament. Consiliul l-a informat pe președintele Comisiei AFET în consecință. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim foarte mult și acum în numele PPE, domnul Casulides. Mulțumesc, domnule președinte. În iunie 2009, Consiliul a stabilit o listă de priorități în ce privește uh, încheierea de uh, acorduri de readmisie cu Turcia și Libia, care sunt considerate cele mai importante porți de uh, trecere pentru fluxurile de migranți. Uh, este vorba de migrație uh, uh spre Malta și Italia în special. În Malta, de exemplu, fluxurile migratorii ar putea inversa, ar putea răsturna structura demografică a acestei țări. Din păcate, în practică se face foarte puțin pentru stabilirea acestor fluxuri de refugiați. Sigur că în Malta în continuă să ajungă refugiați după ce ei sunt uh, refuzați uh, de Italia, o țară care uh, și-a asumat obligația de a-și controla uh, porturile și uh, apele teritoriale. De aceea, și de aceea, uh, negocierile sunt, cu Libia sunt dificile, dar susținem Comisia și dorim ca aceste negocieri să se încheie cât se poate de rapid. Salutăm de aceea colaborarea dintre Comisie și Libia și în domeniul Libiei, în, domeniul migrației, îmi cer scuze. Dar uh, Uh, trebuie ca această uh, cooperare să se extindă și în uh, ce privește activitatea legislativă, colaborarea regională în Africa, stabilirea și consolidarea unei justiții imparțiale și neutre în Libia. Știm că avem încă pedapsa capitală, dar mai înainte de toate avem nevoie de un acord de readmisie pentru acele persoane care au nevoie de protecție internațională sau care riscă să devină obiectul unor abuzuri majore. Mulțumesc, domnul Panțării, două minute și jumătate. Il... Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că munca desfășurată de doamna Gomes reprezintă o contribuție importantă la cele pe care va trebui să le facă Comisia Europeană pentru a defini codul cadru. Libia joacă un rol important în lupta împotriva uh, terorismului pentru pacea și securitatea în Africa, lupta împotriva migrației clandestine în basinul Mediteranei. De aceea, obiectivul nostru în cadrul strategiei europene față de Libia trebuie să aibă drept scop consolidat consolidarea relațiilor cu Libia, în așa fel încât să ne bazăm pe reguli comune. Pentru a ajunge la realizarea acestui obiectiv, trebuie să fixăm un anumit număr de condiții Libiei. Aceasta este uh, acesta este miezul recomandării. În momentul de față, Libia reprezintă o țară de tranzit, e un subiect important, însă nu putem să îl analizăm doar din punct de vedere al securității, uh, al blocării uh, migranților și al returnării acestora. E nevoie de o reglementare a fluxurilor migratorii cu politici sociale care să poată să compenseze aceste fluxuri migratorii. Trebuie să, aibă, să avem un statut pentru acești migranți. Libia trebuie să recunoască Convenția de la Geneva și apoi să vedem care este situația concretă a acestor migranți, care sunt condițiile lor de viață. Apoi, trebuie să vedem dezvoltarea economică a acestei țări, care să permită acestei țări să-și extindă democrația. Deci, nu trebuie să uităm toate aceste aspecte și evenimentele din Tunisia ne reamintesc Uh, cât de importante sunt aceste dimensiuni. Bineînțeles, acordurile bilaterale pot să reprezinte o contribuție clară la găsirea unor soluții la probleme, însă nu reprezintă în sine soluții la toate problemele. Spre exemplu, problema referitoare la uh, pescarii italieni, uh, care ne arată că relațiile bilaterale de multe ori lasă astfel de dificultăți în suspans, fără soluții. Apoi, politica de vecinătate este de asemenea un, uh, foarte importantă și trebuie să analizăm situația Libiei într-un context nou. De aceea, de mai multe ori, Parlamentul European a cerut să cunoască mandatul de negociere referitor la acordul cadru. Și, domnule comisar, trebuie să schimbăm ritmul muncii noastre și trebuie să asociați din ce în ce mai mult Parlamentul European la definirea noilor politici față de sudul Europei. Vă mulțumesc! Mulțumesc, care cuvântul doamna Oiuland. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, doresc să-i mulțumesc doamnei raportare pentru eforturile extrem de importante pentru a consolida pozițiile tuturor grupurilor din Parlamentul European. În acest raport aș dori să subliniez importanța abordării problemelor imigranților din uh, uh, Italia, care, din uh, Libia, care încearcă să treacă Mediterana. Înțeleg foarte bine necesitatea statelor membre de a uh, limita fluxurile de migranți, însă trebuie să nu uităm care sunt valorile europene. Uniunea Europeană nu își poate permite să uh, să aibă sângele unui solicitant de azil sau unui imigrant pe mâinile sale, să, se, să, să fie vinovat de moartea sa. De aceea, nu, aceste demersuri nu trebuie să ducă la niciun fel de violențe, de torturi sau execuții. Aș dori să știu, domnule comisar, aș dori să știu dacă urmăriți acest proces în cadrul negocierilor UE-Libia. Mulțumesc! Mulțumesc în numele verzilor, doamna Brandner, două minute. Mulțumesc. În Tunisia observăm cum oamenii se ridică împotriva unui regim de represie care a fost instalat acum mai multe decenii. Cred că este o mare rușine pentru Uniunea Europeană că timp de mai mulți ani am susținut această dictatură din Tunisia. Să nu comitem aceeași, uh, aceeași greșeală și în cazul vecinului Tunisiei, Libia. Dacă nu intervenim, ă, atunci în numele stabilității și controlului frontierelor va apărea cândva un nou dictator. Ă, știți că Gaddafi este unul dintre cei mai apropiați prieteni al lui Ben Ali, că el a violat în multe rânduri, ani în șir, drepturile omului. În ciuda acestui fapt însă, iată că există negocieri foarte intense cu Libia. De aceea solicit Comisiei și Consiliului să înțeleagă semnele timpului și înainte de a încheia orice acord cu Libia, să oblige Libia, Libia să semneze Convenția națională Unite pentru Refugiați, să ofere acces de plin pe la acești migranți, la refugiați uh, și, uh, în al treilea rând, să nu încheiem uh, niciun acord cu Libia până când nu este eliminată posibilitatea tratamentelor, tratamentelor inumane a torturii față, aplicate față de migranți. Uh, orice alt acord ar reprezenta un, uh, un eșec, iar Parlamentul trebuie să fie informat uh, pe deplin în ce privește aceste negocieri ne, opunem oricărui deal murdar cu eh, Gaddafi și eh, susținerea Uniunii Europene pentru acest regim de represie nu corespunde eh, nici valorilor noastre, nu corespunde nici intereselor noastre în regiune. Doar o țară liberă și democratică va putea să fie stabilă și haideți ca Uniunea Europeană să nu comite aceeași greșeală de două ori. Mulțumesc! Mulțumesc în numele ECR. Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Știm că uh, colonelul Gaddafi nu este uh, renumit pentru democrație și știm care sunt acțiunile sale. Gaddafi este un adevărat Fidel Castro în Africa și întotdeauna așa a suprit poporul, chiar în momentul în care afirmă că nu are niciun fel de rol important în toată ierarhia din Libia. Uh, Știm că în trecut a sponsorizat terorismul. Nu uitați incidentul de la Lockerbie din 1999. Um, însă în adevărul este că colonelul Gaddafi nu este cel care a gestionat cel mai bine rezervele de gaz și de petrol ale Libiei. El a utilizat aceste resurse pentru familia sa dar, din punct de vedere pragmatic, sunt de acord cu dumneavoastră că trebuie să existe relații diplomatice între Uniunea Europeană și Libia sub forma unui acord. Uh, dar trebuie să ne asigurăm că acest lucru nu va întări, nu va consolida puterea și poziția lui uh, colonelului Gaddafi. Numele. Uh, acum domnul Tion, un minut jumate δουλειά που έγινε από την εισηγήτρια. Να ευχαριστήσω για την παρουσία του. Mulțumesc. Vreau să felicit mai întâi pe doamna raportor și vreau să mulțumesc domnului fiule pentru prezența sa la discuția asupra acestui dosar extrem de sensibil din Mediterana. Trebuie să avem mai multă înțelegere și mai multă colaborare, colaborare între parteneri egali de acum încolo pentru că până acum au fost foarte mult mari dezechilibre în ce privește colaborarea de o parte și de alta a Mediteranei. Deci trebuie să existe o cooperare uh, uh, constructivă din partea riveranilor mediterane pe, pe, bazată pe respect reciproc, care să permită interacțiuni constructive. Vrem o consolidare a relației cu Libia, Însă nu vrem să ocoli, ocolim și să ignorăm temele extrem de sensibile, care fac și ele parte din relația noastră. Atrag uh, în special uh, atenția asupra uh, migranților, refugiaților și acordurilor de readmisie. Acordul de readmisie cu Libia va face parte din acest acord cadru, însă fără reforme concomitente prin care sunt îmbunătățite condițiile socioeconomice ale migranților, se va ajunge obligatoriu și în continuare la încălcarea drepturilor omului. Iar dacă uh, uh, permitem acest lucru, atunci nu numai că sigura, siguranța lor nu va fi garantată, dar nu va exista niciun fel de ajutor real pentru acești um, Uh, migranți. De aceea trebuie să obținem din partea Libiei accesul înaltului comisariat al Națiunilor Unite pentru uh, refugiați, deci uh, toate aceste, iar misiunile acestea trebuie să fie condiție premisă. Uh, domnul Proveda, un minut. Una concluziune de la... Mulțumesc, domnule președinte. Sunt favorabil acordului cadru între Uniunea Europeană și Libia pentru că reprezintă un progres față de trecut. Uh, în anumite puncte importante, cum ar fi imigrația, cooperarea economică în materie de sănătate, mai ales combaterea HIV-SIDA, dar și în ceea ce privește programul energetic. Un alt subiect important este controlul exercitat de Libia asupra activităților teroriste, nu numai pe teritoriul său, ci și la frontierele sudice ale acestei țări. S-au înregistrat progrese în acest sens datorită unui acord între Consiliu și Guvernul Libiei pe principii generale, cum ar fi statutul de la Roma și Convenția privind refugiații. Mai rămân însă foarte multe lucruri de făcut. Este important ca Parlamentul European să sprijine acest acord deja negociat fără să-l mai pună sub semnul întrebării. Pentru că altfel riscăm să pierdem rezultatele înregistrate. Doresc ca această colaborare între Uniunea Europeană și Libia să permită atingerea rezultatelor deja atinse de acordul dintre Libia și Italia, care a permis până la urmă închiderea capitolului colonial. Domnul Madlener, două minute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Het voorzien. Libië verdient nu niet alleen maar geld. Mulțumesc, domnule președinte. Libia poate să exporte produse petroliere, dar în același timp poate exercita și un șantaj asupra, asupra Europei. De asemenea, are posibilitatea să blocheze imigranții și acum colonelul Gaddafi a crescut prețurile. Uh, se pare că această politică acum costă 5 miliarde de euro, însă eu nu am încredere în el absolut deloc. Ceea ce s-a întâmplat în ultimii ani Uh, este foarte clar. Uh, colonelul Gaddafi a cerut miliarde din partea Uniunii Europene. Uh, colonelul Gaddafi dorește mai mulți bani, mai multe fonduri din partea Uniunii Europene tocmai pentru a lupta împotriva terorismului. Dar, în același timp, el afirmă că islamul trebuie să devină o religie europeană. Cere de asemenea să se respecte în mod strict legea Sharia. În același timp, amenință să trimită 30 de, mii de, 30 de milioane de africani înspre Europa. Iată șantajul. Doamnelor și domnilor, nu putem să-l recompensăm pe colonelul Gaddafi, ci mai degrabă ar trebui să-l pedepsim imigranții care ajung în Europa nu vor primi un, uh, un drept de sejur permanent, de, de ședere permanent, ci vor fi uh, înapoiați, returnați către Africa, de acolo de unde vin. Și a, noi trebuie să luăm această decizie, trebuie să-i trimitem înapoi înspre Africa. Dar pentru asta trebuie să avem o politică de azil care să fie mult mai puternică. Uh, Mulțumesc. Acum urmează vorbitorii în nume propriu. Domnul Svensson. Mulțumesc, domnule președinte. Libia are abilități foarte bune de a semna acorduri internaționale, dar nu se preocupă prea mult de implementarea lor. Este scandalos că Libia are un vot și un loc în Consiliul uh, Națiunilor Unite pentru Drepturile Omului. Deci, uh, parteneri comerciali importanți din partea Uniunii Europene ar trebui să forțeze mâna Libiei în ce privește drepturile omului. Știm că Uniunea Europeană ar trebui să discute în relațiile sale cu Libia, în special drepturile omului. Câtă vreme Consiliul nu poate obține din partea Libiei acces liber al UNHCR, ne vom simți foarte neconfortabil în ce privește tratamentul aplicat refugiaților în Libia. Linia este, Libia este un geniu în a fi de neîncredere și imprevizibilă. Nu putem ști ce înseamnă în ochii lui Gaddafi și a regimului său un acord cadru, dar un acord cadru trebuie să cuprindă problema drepturilor omului. Pentru că știm că Libia discriminează muncitorii migranți, are o discriminare rasială împotriva diferitelor popoare africane și singurul lucru care valorează pentru regimul Gaddafi este banul. Tocmai de aceea, drepturile omului, libertățile civile trebuie să, fie, să prevaleze și să nu mai permitem continuarea torturii și tratamentelor inumane aplicate în Libia. Asta cerem noi în Uniunea Europeană. Mulțumesc!

credibil pentru instituții precum instituțiile europene să încheie acordul cu țări precum Libia. Nu putem să spunem că uh, Libia este uh, o țară, este un partener comercial în bazinul mediteranean. Dar prima condiție pentru a instaura un dialog credibil cu Libia este că mai întâi ca aceasta să ratifice Convenția de la Geneva. Nu putem să facem schimb între drepturile comerciale și drepturile omului. Cei care încearcă să scape de persecuții, iată că își găsesc moartea în momentul în care ajung în Libia. Nu trebuie să uităm, de asemenea, acele persoane care se află în închisoare cetățenii din Libia nu au prea multe drepturi civile și drepturi uh, politice, dreptul la asociere, dreptul la întrunire. Uh, nu uitați că în, uh, într-unul din amendamentele PPE s-a schimbat un cuvânt și anume s-a utilizat cuvântul acord în loc de tratat pentru a ține seama de dorința delegației italiene. Uh, aici e vorba de condiții foarte precise, e vorba de patrulări permanente pe uh, coastele Libiei. Însă pentru a fi credibil, haideți să punem punctul pe I, chiar dacă acest lucru este jenant. Este foarte greu să îndeplinim toate aceste condiții. Iată sunt, care sunt bazele pe care ar trebui să le avem pentru a avea un acord. Nu putem trata nici cu teroriștii, nici cu dictatorii. Noi suntem Parlamentul European și nu suntem doar niște uh, funcționari administratori. Doamna Flotru, un minut. Da, aș dori să-i mulțumesc doamnei Gomez care ne-a permis să avem o dezbatere privind mandatul de negociere și conținutul negocierilor pe care am putea să le considerăm ca fiind scabroase. De altfel, exemplul Tunisiei ne invită să fim foarte prudenți, mai ales atunci când este vorba de astfel de negocieri. Nu putem uh, să vorbim numai că am fost mulțumiți uh, la un moment dat în cadrul negocierilor, să ne felicităm că până la urmă regimul Gaddafi a acceptat uh, o mică referință sau o mică trimitere la drepturile, om- la drepturile omului. Migranții care ajung pe teritoriile noastre, din ce în ce mai puțin numeroși, declara, declară totuși cu toții că mai bine mor decât să se întoarcă în Libia, pentru că acolo tortura, violarea femeilor, actele de uh, uh, rasism sunt extrem de uh, prezente. Încălcările drepturilor omului sunt foarte grave în Libia. Trebuie să facem tot ce este posibil pentru a îmbunătăți situația acestor persoane. Este un lucru cu adevărat urgent. Acest uh, aspect trebuie încredințat înaltului comisaria pentru refugiați și trebuie în același timp să implicăm societatea civilă, care pentru moment are o prezență foarte redusă, noi trebuind să o întărim cât mai, cât mai mult, prin toate mijloacele posibile. Cred că mai avem foarte multe de făcut, drumul este încă foarte lung dacă ne dorim să respectăm cu adevărat obiectivele care ne sunt încredințate în politica externă de către tratate. Mr. President. Doamna, domnul Campbell, domnule președinte, în 2007 Sarkozy a, negocia, eh, a negat orice legătură cu eliberarea eh, asistentelor din Bulgaria și eh, vânzarea de niște armament către Libia aceleași rachete, au fost uh, aceleași uh, produse uh, și pentru a fi activate în cazul Lockerbie. În 2004, Uniunea Europeană a ridicat embargoul de armament împotriva Libiei. Da? atunci se spunea este un schimb de arme contra frontierelor. Acum, doamna Ashton, vreau să, acum, doamna Ashton vrea să renunțe la embargoul uh, de același tip împotriva Chinei, spunând că este un impediment major în calea cooperării UE-China. Uh, <laughs> Eu cred că este un impediment major uh, în calea salvării monedei unice europene. Uniunea Europeană este atât de desperată să salveze moneda euro, încât uh, consideră că trebuie să facă aceste, um, uh, aceste reduceri, acest rabat în fața chinezilor, pentru că chinezii sunt singurii care au suficient bani. 2,9 trilioane de uh, dolari deja au fost investis, investite de chinezi în obligațiuni uh, spaniole, în cumpărarea unor materii prime și așa mai departe. Deci, cu toată sinceritatea vă întreb, cât de mult își permite Uniunea Europeană să se înjosească pentru a salva moneda unică. Mulțumesc, uh, domnul Mölzer. Mulțumesc, domnule președinte. Schimbarea situației în Tunisia a zguduit puțin și țările învecinate, țări învecinate care au și ele câte o dictatură. Este o șansă, spunem noi, pentru democrație, însă este o șansă doar atunci când situația aceasta instabilă nu poate fi exploatată de islamiști. Uh, va avea cu siguranță această situație uh, și transformare și un efect asupra fluxurilor de migrație. Solicitarea lui Gaddafi ca uh, Uniunea Europeană să ofere Africii 5 miliarde de euro pentru combaterea migrației este cu siguranță o solicitare greșită. Statele membre și Uniunea Europeană au investit deja miliarde și cred că chiar trebuie revizuită abordarea uh, de până acum pentru a stăvili corupția și pentru a face ca fondurile de asistență într-adevăr să ajungă la nevoiași. Dincolo de această situație, cred că trebuie să avem în vedere și situația dezolată în care se află creștinii din unele țări uh, din regiune. Domnul Kneisel Dörfler. Domnule președinte, domnule comisar Fimele, Füle. Suntem responsabili pe față de toți uh, cetățenii, toate femeile, toți copiii care caută protecție la noi. Odată pentru că ne-am asumat anumite valori și odată și pentru că uh, din uh, obligațiile asumate prin tratate internaționale avem această răspundere. Deci, trebuie să existe o o împărtășire justă a poverii. Nu trebuie ca răspunderea pentru securizarea frontierei să fie atribuite doar statelor de la marginea Uniunii Europene. Da? Și în plus de asta nu putem să plătim guvernul Gaddafi pentru a preîntâmpina anumite fluxuri migratorii. Sigur că oamenii încearcă să-și salveze existența prin migrație, dar Gaddafi nu încearcă acest lucru, nu asta e intenția lui. De aceea, Uniunea Europeană nu trebuie să devină complicele unui regim care încalcă, calcă în picioare uh, drepturile omului. Am fost în Libia personal, am văzut situația uh, de acolo, am vorbit cu responsabilii de acolo. N-au nicio treabă, nicio legătură cu drepturile omului. Ei vor, niște, ei vor uh, tunuri pentru a uh, securiza frontierele uh, Libiei. Nimic altceva. Acum noi că vrem niște avantaje economice din relația cu Libia, iată că ne trădăm pas cu pas valorile europene. Nu putem permite așa ceva și cred că mandatul de negociere trebuie să fie oferit spre consultare tuturor deputaților și nu doar unor uh, uh, câțiva uh, foarte puțin responsabili. Da? Pentru că nu trebuie să repetăm greșelile pe care în Uniunea Europeană le-am comis deja în relația noastră cu Gaddafi. Deci dacă se va ajunge la un acord cu Gaddafi, atunci trebuie respectate toate aceste premise. Mulțumesc. Acum trecem la uh, procedura Catch the Eye. Mai întâi, domnul Samuel Busutil, un minut. Grazie, sur president. Dau cliuma contra Mulțumesc, domnule președinte. Cei care sunt împotriva unui acord cu Libia trebuie să înțeleagă că este vorba de niște vecini pe care nu putem să ignorăm. Trebuie să găsim un mod de a conviețui cu ei, chiar dacă nu ne place în mod necesar tot ceea ce fac ei. Este foarte ușor pentru acei colegi care nu vin din țări vecine Libiei să vorbească împotriva acestui acord. Un lucru care este însă mult mai greu pentru cei care trăiesc în țări vecine. Libiei și care trebuie să găsească mijloace de a conviețui și de a coopera cu această țară. Aici mă refer la capitolul privind migrația și la cel care privește acordul de readmisie. Sigur că trebuie să ne asigurăm că Libia respectă drepturile de protecție internațională pentru orice solicitant de azil. Are cuvântul doamna Milan Mon. Domnul Milan Mon, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Această dezbatere referitoare la Libia are, moment, are loc în momentul în care există schimbări atât de importante în țările vecine din Mediterana, spre exemplu Tunisia. Eu întotdeauna am considerat că Uniunea Europeană ar trebui să încurajeze reformele în bazinul Mediteranei, cu obiectivul de a avea în această zonă libertate și prosperitate. Și vedem că putem repeta faptul că politica Uniunii Europene trebuie să meargă în această direcție, trebuie să avanseze, nu să mențină status quo. Aici e vorba de un acord, un acord cadru cu Libia și doresc să subliniez faptul că trebuie să cooperăm cu Libia pentru a gestiona fluxurile migratorii. E nevoie de un acord de readmisie a migranților ilegali care vin din țări terțe Uh, și că uh, acest lucru se întâmplă în toate acordurile asemănătoare pe care le-am semnat până acum. Dacă nu am face acest lucru, atunci uh, Libia ar deveni o țară de tranzit și de asemenea am transmit un mesaj negativ pentru negocierile noastre cu Marocul, cu uh, celelalte țări uh, din Maghreb. Și voi încheia, domnule președinte. Bineînțeles că trebuie să insistăm pe lângă autoritățile din Libia, în așa fel încât să respecte drepturile refugiaților și, așa cum s-a spus, trebuie să includem în acest sens și principiul de nereturnare. Και τέλος ο κύριος Γιακολίνο για ένα λεπτό. Mulțumesc, domnul Iacolino. Grazie, domnule președinte. Domnule președinte, vă mulțumesc. Magrebul trece printr-o fază dificilă în prezent. Cunoaștem situația din Tunisia, condițiile de luptă sângeroasă care sunt uh, acum în desfășurare acolo. Dacă în această situație nu, am, nu intervenim foarte hotărât, atunci nici în relația cu Libia nu putem să avem șanse de izbândă. Pentru că Libia este un partener foarte important în controlarea fluxurilor migratore. Am fost cu colega Gomez în Libia și fără nicio îndoială un acord cadru a reprezenta un pas înainte în combaterea terorismului, în promovarea drepturilor și libertăților fundamentale în sectorul energetic. Deci dacă ne izolăm de Maghreb, atunci am comit o mare greșeală. Modelul uh, este practic uh, acordul de bună vecinătate uh, semnat de Italia și cred că ar trebui să se poată aplica și în cazul Libiei. Mulțumesc în numele Comisiei domnul Ștefan File. Thank you, Mr. President. Uh, and let me thank uh, uh, to... Mulțumesc, domnule președinte Vreau să mulțumesc uh, onoraților deputați uh, pentru remarcile făcute și aș vrea să-i spun uh, doamnei raportor Gomes că, că îi voi transmite mai multe detalii privind acțiunile indicative prevăzute pentru 2011. Aceste acțiuni și măsuri sunt prevăzute în valoare de 60 de milioane de euro. Sunt deplin conștient de faptul că există teme dificile în relația cu Libia. Cu toate acestea, Uniunea Europeană a optat pentru extinderea relației cu Libia pentru a putea dezbate toate aceste teme într-o manieră constructivă, inclusiv temele sensibile care țin de respectarea libertăților fundamentale, de drepturile omului, de drepturile migranților. Am vizitat împreună cu Cecilia Malmström uh, centrele de detenție din deșertul libian anul trecut. Așadar, n-am niciun fel de iluzii în legătură cu provocările ce trebuie înfruntate de noi. Cred că trebuie înțeles uh, și uh, alternativele pe care le avem în această situație. Și o a treia observație personală, dacă îmi permiteți. Prin aceste negocieri noi nu recompensăm pe nimeni. Nu facem altceva decât să ne apărăm propriile interese și să apărăm valorile în care credem cu toții. Domnule președinte, stimați deputați, Libia eh, a evoluat în relația sa cu noi. Credem că acest lucru este pozitiv și cred că ar trebui să continuăm să ne angajăm activ în relația cu Libia. Am convingerea că acest lucru se va întâmpla în condiții de maximă transparență, ținând cont de, uh, și de opinia Parlamentului Libian, european, îmi cer scuze. Finally, taking the... Și în cele din urmă a preluând președinția, o invit pe raportoare, pe doamna Ana Gomez, să își să ne prezinte un rezumat al opiniilor sale. Mulțumesc tuturor colegilor care au participat la această dezbatere, care a arătat foarte clar cu ce dileme ne confruntăm. Din propria mea vizită în Libia, ca parte din delegația condusă de Panțerii, colegul Panțerii, în noiembrie, am ajuns la concluzia că trebuie să continuăm pe această linie, recunoscând interlocutorul extrem de dificil pe care îl avem în față, însă nici nu se poate concepe să ne abatem de la această linie. Avem niște datorii umanitare față de oamenii care suferă atât de mult în Libia, mai ales migranții, care traversează Libia și se confruntă cu situații absolut oribile. Dificultățile acestui racord sunt legate foarte mult de faptul că acest regim funcționează în mod izolat. Așadar, în ciuda dificultăților, în ciuda oricărei iluzii că vom ajunge la un acord rapid, că toate condițiile cerute vor fi respectate, ei bine, în ciuda tuturor acestor lucruri trebuie să continuăm pe această linie și acest lucru este clar. și deschiderea unei delegații a Uniunii Europene în Tripoli poate fi un element foarte pozitiv. Așa cum au spus foarte mulți mai devreme, ceea ce se întâmplă în Tunisia în prezent va avea consecințe în Libia. În ciuda diferențelor, pentru că în Libia nu avem de-a face cu o situație cu, cu aceeași situație ca și în uh, Tunisia. Totuși, în ciuda percepțiilor noastre diferite din acest moment, uh, ne-am angajat să urmărim îndeaproape negocierile conduse de comisie și, într-adevăr, informarea domnului comisar a fost foarte utilă. Vom lucra îndeaproape, vom putea face recomandări în orice moment și cred că prin un consens cât mai larg la care am ajuns cu ajutorul uh, raportorilor din umbră, putem transmite un mesaj foarte clar Consiliului și Comisiei care este responsabilă de negociere, dar și pentru interlocutorii din Libia, arătându-le care sunt punctele cu adevărat esențiale pentru noi și care trebuie respectate pentru a se ajunge la îmbunătățirile pe care le preconizăm în relațiile bilaterale, dar și în problema crucială a respectării drepturilor omului în Libia. Mesajul este foarte clar, cred. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, doamnă deputat, pentru această intervenție și cu aceasta încheiem dezbaterea pe această temă. Votul va avea loc mâine la ora 12.